Președintele. Bueno. Sí, también. Queridas amigas y queridos amigos. Dragi prietene, dragi prieteni, reluăm sesiunea procesul verbal al uh, sesiunii de ieri și uh, textele aprobate în acest proces verbal sunt uh, la dispoziția dumneavoastră. Nimeni nu dorește să intervină cu privire la ordinea de zi, uh, la procesul verbal, deci se consideră aprobat. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi din această sesiune de după amiază este o dezbatere pe o temă dintre cele mai uh, relevante pe marginea cărora putem